privind uh, negocierile din 2009 sub auspiciile Organizației Maritime vor avea loc în mai. E vorba de reciclarea ecologică și condiții de siguranță a navelor. Suntem cu 10 minute în întârziere, deci vă rog să respectați timpul de vorbire. Mai întâi domnul la 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte. În plenarea din luna mai a anului trecut, Parlamentul European a adoptat o poziție clară împotriva situației absolut de deplâns legată de dezmembrarea navelor. Pe multe plaje ale Asiei de Sud-Est există nave abandonate care sunt dezmembrate într-un mod care nu ține deloc cont de protecția mediului, de exemplu în Bangladesh și nici unul din cele 36 de situri de uh, dezmembrare nu respectă normele de protecție a mediului. Este oare posibil că acum o săptămână Curtea Supremă a lansat un apel guvernului uh, din Bangladesh pentru a uh, închide aceste situri în termen de două săptămâni și apoi să se fi stabilit că nici o navă periculoasă nu uh, poate să intre pe teritoriul și în apele teritoriale ale Bangladeshului și că trebuie respectate normele Convenției de la Basel. Acestea sunt măsurile importante pe care Parlamentul European, conform cu rezoluția uh, luată anul trecut, le uh, propune. <clears throat> Poate că um, Tribunalul Suprem din Bangladesh a citit rezoluția noastră și aceasta reprezintă o victorie în lupta împotriva acestor practici absolut inacceptabile. E foarte important faptul că guvernul Bangladeshului uh, se uh, conformează, să se conformeze acestei decizii a Curții Supreme și acest lucru este valabil și pentru alte state asiatice. Nu ajunge ca un singur stat să acționeze. Avem nevoie de o soluție globală pentru uh, această reciclare a navelor. În luna mai la Hong Kong se va desfășura o conferință organizată de Organizația Maritimă Internațională pentru a încheia un acord internațional cu privire la reciclarea navelor. Rezoluția Comisiei pentru Mediu reprezintă un mesaj foarte clar și o bază de negociere pentru a ajunge la cel mai bun rezultat posibil. Cât despre rezoluția de anul trecut, e foarte important să adăugăm o serie de elemente. În primul rând, trebuie să fie clar faptul că navele dezmembrate, dacă sunt periculoase pentru mediu, trebuie considerate ca fiind uh, toxice, nocive, uh, cu respectarea normelor din Convenția de la Basel. Uh, nu e, deci, loc de o discuție aici. Amendamentul numărul 1 al PPE slăbește această poziție și deci nu pot să-l accept. În al doilea rând, mm, dezmembrarea făcută pe plajă trebuie să fie considerată inacceptabilă. În al treilea rând, e necesar ca în vederea unei lungi proceduri de ratificare să se adopte măsuri, mai ales în ceea ce privește eliminarea treptată a dezmembrării anumitor, a scoaterii din uză anumitor nave. În al patrulea punct e vorba de certificare și în al cincilea rând trebuie să vorbim și de responsabilitatea producătorului care trebuie să facă parte integrată din acest set de măsuri, după cum s-a indicat în rezoluția din anul trecut a Parlamentului. Totuși, Comisia s-a răzgândit puțin în această privință și aș dori ca domnul comisar Figel să-mi spună dacă Comisia mai este încă dispusă să se alinieze acele rezoluții a Parlamentului, uh, integrând-o, pentru că Parlamentul a propus o direcție clară pentru rezolvarea problemelor existente. Comisia de Mediu și Comisia de Transporturi au găsit o convergență, o cale de mijloc pe această temă. Iar eu sper ca și Consiliul și Comisia să se pună de acord, pentru că peste două luni la Hong Kong să ajungem la încheierea unei convenții care să țină cont de interesele de uh, protecția mediului și de sănătate publică și uh, solicita, aș întreba pe domnul comisar Figel dacă Comisia va urma această linie foarte clară în negocierile din cadrul OMI și care, mă, ce măsuri uh, dorește să, adopteze, să adopte mă scuzați, uh, Comisia Europeană pentru o adoptare imediată a convenției la care va fi încheiată. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul comisar, vă rog. Members. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Înainte de toate aș dori să-i mulțumesc Parlamentului pentru interesul de care dă dovadă și de angajamentul pe care și-l ia uh, în această problemă a reciclării și a dezmembrării navelor. Este vorba de un punct de plecare cât se poate de pozitiv pentru acțiuni continue uh, și pentru a ne asigura că Uniunea Europeană joacă rolul pentru a rezolva această problemă internațională. Această întrebare este și ea la un moment uh, potrivit pentru că vine imediat după uh, hotărârea Curții Supreme din Bangladesh. În consecință, toate navele uh, dezmembrate, toate siturile vor fi închise după două săptămâni dacă ele nu au fost autorizate de Ministerul Mediului toate acele vase care sunt pe lista neagră vor fi eh, interzise la dezmembrare. În fine, Bangladeshul va începe să eh, creeze eh, o legislație națională în conformitate cu Convenția de la Basel. Acum aș vrea să vă vorbesc despre ce se întâmplă mai aproape de casă și să vă răspund la întrebări cu această ocazie. Prima întrebare se referă la uh, eliminarea încetul cu încetul acestei dezmembrări, uh, a metodei de dezmembrare pe plaje. Sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că vă preocupă această problemă pentru că sunt anumite pericole la adresa sănătății oamenilor și la adresa mediului înconjurător în uh, evaluarea de impact uh, pentru strategia noastră s-a luat în calcul aceste probleme și trebuie să vedem cât de eficient este o astfel de interdicție a dezmembrării uh, pe plajă și această interdicție s-ar aplica tuturor vaselor de pavilion al unui stat membru. Astfel ne-am asigura că orientările tehnice care sunt dezvoltate acum pentru a sprijini Convenția OMI, Organizației Maritime Internaționale, respectă um, dezideratele reciclării ecologice și evoluțiile actuale sunt cât se poate de încurajatoare, însă nu suntem siguri că această dezmembrare pe plajă a navelor va respecta orientările noastre. În legătură cu a doua întrebare, am plăcerea de a vă confirma că Comisia într-adevăr își ia angajamentul de a um, de a lucra la o legislație cât se poate de uh, timpurie pe această uh, temă. Deja s-au lansat o serie de studii și lucrăm la evaluarea impactului diferitelor elemente ce se regăsesc în convenție. Sunt de părere că este cât se poate de important pentru Uniunea Europeană să arate că este un vârf de lance în acest domeniu, pentru că uh, noi considerăm că este importantă această chestiune. Deja uh, aceasta a fost ratificată de 13 țări și vom încerca să facem astfel încât ratificarea să fie cât se poate de rapidă. În cea de-a treia întrebare vă referiți la faptul că uh, achiul um, nu este totdeauna respectat. Trebuie să ne asigurăm de faptul că cerințele actuale sunt respectate în conformitate cu Convenția OMI. Deci, în studiul nostru vom relua toate aceste cerințe Convenția, din Convenția de la OMI și din achiul comunitar. Aș vrea să pun accentul pe faptul că vrea, vrem să ne asigurăm că aceste Uh, acest regulament din 2006 este respectat. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnul Figel. Acum, doamna Iuso, pentru două minute. Gracias, señor presidente, señor comisar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Această întrebare, după cum a spus și domnul Blockland, este foarte pertinentă, dat fiind acordul privind reciclarea și conferința care va avea loc în mai. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Bloclan nu numai pentru această întrebare, ci și pentru rezoluția pregătită. În cadrul PPE noi suntem, împotriva, suntem pentru combaterea proastei administrări folosită în domeniul dezmembrării vapoarelor. Și ne preocupă anumite aspecte, alineatul 3, pe care domnul Blocland l-a menționat deja, care spune că vapoarele uh, trebuie să fie considerate ca nocive și periculoase și trebuie să se prevadă un acord. Noi avem un amendament pentru că sunt diferite interpretări în Uniune și în statele terțe și acordul de la Basel trebuie să fie avut în vedere. Nu trebuie să îl contrazicem, însă acesta va fi viitorul acord internațional privind dezmembrarea navelor și proiectul de rezoluție cere la punctul 14 un mecanism de finanțare bazat pe contribuțiile obligatorii din sectorul transportului maritim. Credem că este cam precipitat să vorbim de contribuții obligatorii, dat fiindcă în cadrul Organizației Internaționale Maritime nu ni s-a precizat încă ce sistem se va adopta pentru această finanțare. Cred că nici Comisia Europeană nu are un răspuns clar în acest sens. În cele din urmă, la punctul 15, se încurajează Comisia să stabilească faptul că statul responsabil în domenie, în, să stabilească statul responsabil de deșeuri. Comisia trebuie să definească ce ține de un acord internațional. Trebuie să se asigure coerența acordului de la Basel cu acordul privind dezmembrarea într-un spirit de colaborare, trebuie să se țină cont și de toată legislația existentă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Avem uh, doi vo- nu, nu avem vorbitor la CHDI. Domnule comisar, aveți cuvântul. Um, mulțumesc, mulțumesc încă o dată și pentru comentariile doamnei Ayuso și ale domnului Blockland și mai ales pentru activitatea domnului Blockland după cum am spus adineauri, mai ales în uh, privința deșeurilor periculoase, toxice, aici trebuie să ne asigurăm ca această uh, implementare a convenției să, uh, convenției să, fie, să respecte pe deplin regulamentul adoptat relativ recent privitor la um, deșeurile navale din 2006. În legătură cu uh, finanțarea nu există acum niciun mecanism de finanțare. Am lansat un studiu pentru a pregăti mm, opțiunile sau soluțiile potențiale și vom începe și niște consultări publice uh, pe această problemă. Așadar, comentariile dumneavoastră și de acum uh, și din viitor vor fi absolut binevenite, mai ales în ce privește uh, înființarea unui fond pentru dezmembrări. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, spune președintele. Cu aceasta am încheiat dezbaterea și se va vota mâine. Următorul articol de pe ordinea de zi, următorul punct, este raportul Klaus Heiner Lehne, Cartea albă, acțiuni în despăgubire pentru cazurile de încălcare a normelor comunității europene în domeniul concurenței. Uh, repet, suntem în întârziere, aș fi recunoscător dacă v-ați respectat